Dragi colegi, puteți să vă loc. Notre réunion de... Ședința noastră a Comisiei pentru Bugete este astfel deschisă. Dacă nu sunt obiecții, atunci putem considera că ordinea de zi, așa cum va fost ea propusă, poate fi adoptată. Vreau să vă aduc la cunoștință deciziile pe care coordonatorii tocmai le-au luat mai întâi am luat cunoștință despre un transfer bancar efectuat pentru a asigura finanțarea procesului de internalizare a șoferilor, lucru care ar putea să ducă la apariția anumitor semne de întrebare, pentru că în ceea ce privește procedura, pentru că plenara votase cu o rezervă pe acest punct specific și, în consecință, am putea pregăti o scrisoare care va fi cosemnată de către cei doi raportori ai celor două secțiuni, domnul Tarand, bugetul 2017 și domnul Dupre pentru bugetul referitor la 2016 și aș putea și eu să mă alătur acestor semnături. Acum, în ceea ce privește desemnarea raportorilor pentru diferite proiecte de avize, rapoarte și inițiative referitor la ajustarea dobânzilor pentru transferurile în cadrul PAC către agricultori, coordonatorii sunt de părere că nu uh, era neapărat oportun să formulăm un aviz. Acum, în ceea ce privește investițiile în uh, uh, creștere și ocupare și uh, sporirea contribuției europene la fondurile structurale și evaluarea raportului și articolului 63. Aici vom avea un aviz pe baza articolului 54 și este grupul socialiștilor și de, democraților ce, care va redacta acest raport. Apoi, în ceea ce privește regulamentul Parlamentului și al Consiliului, în ceea ce privește uh, azilul în Uniunea Europeană și modificarea regulamentului în vigoare, în raport, domnul Gaier este cel care se va ocupa de acest raport. Acum, în ceea ce privește actele delegate, am aflat că ar trebui să avem acoperirea garanțiilor pentru bugetul european, pentru acele împrumuturi ce sunt consimțite de către Banca Europeană de Investiții pentru Belarus, noi am analizat acest punct și am considerat că e o decizie pentru care ar fi bine să depunem o moțiune și că acest lucru ar trebui să fie precedat de o dezbatere. Dezbaterea va avea loc mâine. Și dacă dezbaterea va confirma oportunitatea acestei moțiuni, atunci raportorul ar putea să fie, dacă dorește acest lucru, uh, care deocamdată este doamna Gartia Sabala, ar putea să rămână dânsa, și dacă nu trebuie să uh, dacă nu dorește să se ocupe de acest raport, atunci uh, eu, ca și președinte, voi prelua acest raport. Apoi, S-a amânat prezentarea proiectului de buget pentru 2017. De obicei, proiectul de buget este prezentat în luna mai. Însă, în dorința sa de a avea precizări suplimentare în ceea ce vrește creditele necesare pentru primirea refugiaților și problema migranților, Comisia e de părere că nu va fi în măsură să uh, realizeze această evaluare foarte precisă până la finalul lunii iunie. Și în aceste condiții vom lua cunoștință despre proiectul de buget pentru 2017 doar la sfârșitul lunii iunie și veți avea ocazia să evaluați aceste precizări și aceste, și aceste întârzieri. Uh, însă s-ar putea să avem dificultăți în ceea ce privește trilogul prevăzut în data de 13 iulie. Dacă nu vom avea această ședință, e o situație asemănătoare cu situația pe care am cunoscut-o imediat după alegerile din uh, precedente. Și în acest caz am putea să trimitem o scrisoare de recomandare către Comisie și Consiliu în care să exprimăm avizele comisiilor parlamentare din uh, Parlament. Ideea fiind să găsim o altă dată pentru a organiza un trilog. Însă asta ar însemna în același timp că am, ar trebui să, să suspendăm lucrările Parlamentului în jur de 22 iulie. Deci, în acest sens, trilogul va fi înlocuit de o scrisoare de recomandare din partea raportorului. Apoi, audierea care era prevăzută pe tema refugiaților și a crizei migranților împreună cu colegii noștri din partea LIBE și din partea FET. Deci, această audiere era prevăzută în data de 15 iunie, deci înainte de data de 23 iunie, va fi amânată mai ulterior, în data de 30 iunie. Iar în ceea ce privește dialogul structural anual cu Comisia Europeană, în principiu ați primit o listă la care se adaugă și o moțiune specială pentru a sublinia importanța pe care o acordăm capacității fiscale a zonei euro. Suntem de părere că ar fi bine să organizăm un atelier de lucru pentru a revizui regulamentul financiar, regulamentul financiar, deci, și Acest punct va fi înscris cât mai repede cu putință pe ordinea de zi, pentru că e clar că trebuie să simplificăm acest regulament în așa fel încât Uniunea Europeană să fie mai eficientă. Iar în ceea ce privește revizuirea regulamentului de procedură, suntem de părere că avem nevoie de un aviz în acest sens și raportorul permanent care se ocupă de Banca Europeană de Investiții și de instrumentele financiare, doamna Gardia Zabel se va ocupa de acest lucru. Iată, acestea sunt deciziile pe care vreau să vi le aduc la cunoștință. Din câte am înțeles, socialiștii au cerut o pauză de 5 minute pentru a putea să distribuie lista lor de vot. A, așa e? Intervenție din sală fără microfon. Nu. Se demande n'est pas confirmée. Se pare că această solicitare nu este confirmată. Atunci vă propun să trecem direct la vot. Coordinația socială. Confirmé? Donc la séance est... Se confirmă. Bun, atunci, ședința se suspendă timp de 5 minute. Facem o pauză. Și reluăm la ora 16.30. Dragi colegi, reluăm ședința noastră. Avant de passer au vote, je voulais m'assurer. Înainte de a trece la voturi, aș dori să mă asigur că procesul verbal al reuniunii din 4 aprilie nu ridică obiecții. Îl considerăm, deci, adoptat. Așa este. Mulțumesc foarte mult și vă rog să introduceți și cartelele în uh, consolele de vot pentru un test. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Va trebui acum să votăm raportul doamnei Iaten Machi. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament numărul 2. Qui est pour? 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. Pentru?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 abțineri, e respins, uh, se adoptă, se corectează președintele, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întregul text astfel modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă 22 de voturi pentru, 4 împotrivă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 împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 9 pentru A8, scuze, spune președintele 8, pentru împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. La 9. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 14 voturi împotrivă, 10 voturi pentru. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri,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 Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum textul, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Felicitări, doamnei raportor. Acum trecem la raportul domnului Dunanu Întâi avem un compromis, compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Și deci amendamentul 1 devine caduc. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 4. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Scrutin clos.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 în două părți. În prima parte, cine e pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? E respinsă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri? E respins. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum ajungem la compromisul numărul 2. Cine este pentru compromisul 2? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și deci amendamentul 10 devine caduc, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. E foarte clar pentru că nu toată lumea a ridicat mâna. La amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 17 pentru, 8 împotrivă. Vă rog să ridicați mâinile mai sus. sus. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 e caduc, pentru că s-a adoptat compromisul 1, amendamentul 15. Două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Prima parte e respinsă. A doua parte? Pentru? A doua parte, împotrivă, abțineri, e respinsă. Era vorba de cele două părți ale ale amendamentului 15. Amendament numărul 16. Amendamentul 16. În două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A doua parte se adoptă. 12 voturi pentru, 11 împotrivă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentele 19, 20, 21 și 22 sunt caduce, pentru că au fost adoptate compromisurile 1 și 2. 23-ul acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 24. Cu un amend oral din partea domnului Ashworth. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17 voturi pentru, 7 împotrivă. 25 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26 e caduc, pentru că compromisul 2 a fost adoptat. Amendamentul 27, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 28, pentru? împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru, faut voter. Il faut voter. Sur le 30, oui. Qui est pour le 30 Cine este pentru 30? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 31 pentru? Împotrivă? Abțineri? Treizeci a devenit caduc chiar foarte bine pentru că era respins. 32 a devenit caduc, la fel și 33, compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 3 se adoptă. Amendamentul 43 pentru Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 48, cu un vot pe păs, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, Prima parte se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. A doua parte e respinsă. 49 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Amendamentul 50, cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 53, în două părți, prima parte, cine e pentru? Împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Dar, îmi cer scuze, dar nu ați ridicat mâinile. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respinsă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul la 55. S-a închis votul. Se adoptă. 14 voturi pentru, 9 împotrivă. Ajungem la compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 62 pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 63 pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 64 pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 68 pentru, Uh, împotrivă, abțineri, e respins, 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, astfel modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 de voturi pentru, 4 împotrivă. Felicitări. Felicitări raportorului. Raport de Madame Niriada. Urmează raportul doamnei Niriada în legătură cu IMM-urile. Un prim compromis 1. Cine este pentru? acest prim compromis. Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cu un amendament orar din partea doamnei raportor. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Acum cine pentru? Împotrivă. Nu a ridicat toată lumea mâna, așa că vom verifica prin vot cu apel nominal uh, votul privind compromisul 2. S-a deschis votul, s-a închis votul. Vă rog să ridicați mâna pe viitor. Compromisul 3. Cine este pentru acest compromis 3? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8 cu un amendament oral. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10 și 11 devin caduce. Compromisul 4. cine pentru? Ehm, S-a propus vot separat, nu sunt obiecții, atunci votăm prima parte a compromisului. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? A doua parte devine, se, se respinge. Amendamentul 17. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Vot pe părți. Cine prime, pentru prima parte? Doamna Niriada? Scuze, nu doresc să stăm mai mult decât e nevoie, dar doresc doar să subliniez faptul că s-a făcut o greșeală în traducere la amendamentul 18. Amendamentul inițial a fost depus în franceză, apoi a fost tradus în engleză și la compromis am folosit formularea din amendamentele 18, 19, 20. Am cerut serviciilor să verifice formularea din articolul 18 și a confirmat că trebuie să se vorbească despre contracte um, permanente și nu pe perioadă nedefinită. Deci am înlocuit contracte perma- contractele permanente cu contracte de perioadă nedefinită. Deci să fie foarte clar despre ce termen e vorba. Cred că nu sunt probleme, verific uh, acest lucru cu fiecare dintre dumneavoastră, dar nu sunt obiecții. Mulțumesc pentru precizare, doamna Niriada. Deci, eram la prima parte. Vă rog să votați. cine e pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă a doua parte pentru. Cine pentru a doua parte? Cine împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 și 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25 a devenit caduc. Trecem la considerente. Avem, uh, am făcut o mică greșeală aici, pentru că a doua parte a devenit caducă, trebuie să votăm articolul 18. Cine este pentru amendamentul 18? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Nu. Amendamentul 19 nu trebuie votat pentru că a fost inclus în prima parte. Bun. Atunci, trecem la amendamentul 26. Cine este pentru acest amendament 26? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 27. Cine pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, Vom verifica votul pentru acest amendament 30. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16 la 9. Amendamentul 31 devine caduc pentru că s-a adoptat amendamentul 30. Amendamentul 32 de asemenea devine caduc. 33. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Și acum votăm uh, întregul text, vot cu apel nominal, Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi la 2. Felicitări, doamnei raportor! Trecem la punctul 8 raportul domnului Kuznic Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 7 pentru, împotrivă,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 Nu, devine caduc pentru că s-a adoptat 10. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 13 cine pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaisprezece devine caduc. 17. Cine e pentru amendamentul 17? Cine e împotrivă? Cine se abține, se respinge. 18. Doriți să verificăm? Domnule Fernandez, doriți să verificăm votul la amendamentul 17? Bine, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 13 voturi la 10. Amendamentul 18. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 19 pentru. Devine caduc. Nu, trebuie să votăm a doua parte. Cine e pentru a doua parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Nu ridică toată lumea mâna, așa că trebuie să verificăm prin vot electronic votul pentru amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar uh, vom verifica totuși. S-a închis votul. Se respinge. 15 împotrivă și 8 voturi pentru. Amendamentul 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm întregul text, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi la 4. Felicitări raportorului. Și trecem acum la raportul privind uh, politica externă și de securitate comună. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 17 voturi împotrivă și 9 pentru. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă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 Vot separat. Prima parte mai întâi. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum a doua parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Așa cum votăm întregul text astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 17 voturi la 8 și o atenție și uh, pot să felicit raportorul. Trecem la bugetul 2016. raportorul este domnul Fernandez. E vorba de transferuri. Da, domnule președinte, sunt două transferuri E vorba de DEC 6 și 7. E vorba de rezultatul votului privind fondul de ajustare la globalizare. Uh, transferul 6 reprezintă 5,4 milioane de euro. Și obiectivul este să ne asigurăm că uh, acest fond va fi suficient. Um, transferul numărul 7 este de 17 milioane de euro, tot pentru fondul de ajustare la globalizare, la titlul 4024 și această sumă este transferată pe 040401. Deci propun să votăm pentru ambele transferuri. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Da, într-adevăr, sunt consecințele voturilor uh, care tocmai au avut loc. Sunteți de acord să votăm uh, în bloc cele două texte? Nu? Atunci votăm cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi la 4. Are cuvântul acum Nils Torvalds, care îl înlocuiește pe domnul Gerard Dupré. Mulțumesc. E vorba de două transferuri, trei de fapt, unul pentru Comitetul Regiunilor, pentru care organizăm, transferăm 9, 5.4 și pentru Curtea de Justiție sau uh, le votăm separat sau împreună, le votăm deodată. În sală vorbește cineva fără microfon. Scuze. Propun să examinăm aceste propuneri pe fiecare instituție în parte. Mai întâi Curtea de Justiție. Deci, Curtea de Justiție are nevoie de 4,25000 între, între uh, liniile 2100 500.000 de euro pentru a spori capacitatea de, de stocaj și linia 2102. Aceste transferuri sunt necesare, mai ales având în vedere progresele făcute în ultimele luni uh, pentru traduceri. Um, în serviciul folosit interinstituțional s-au făcut economii de 4,25000 și da, cam atât ar fi în ceea ce privește Curtea de Justiție. Dacă nu aveți alte observații, putem considera că aceste transferuri se adoptă fără să mai votăm. Nu aveți obiecții? Domnule Vilan, doriți să spuneți ceva? Da, doamnă, vă rog. Eu aș vrea să votăm. Il n'y a pas d'objection, je pense qu'on peut voter. Nicio problemă. Putem vota chiar prin apel nominal ca să fie clare lucrurile. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi la 3. Comitetul regiunilor acum. Vă rog, domnule Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de uh, transferul la Uh, patru posturi de la AST la ACC uh, pentru a um, recruta um, staff de secretariat. Deci aceste posturi uh, sunt modificate, transferate dintr-o categorie mai mare într-una mai mică și rezultă astfel economii în valoare de 15.000 de euro la bugetul Comitetului Regiunilor pentru 2016. Și uh, încă 3.000 și ceva de euro pentru bugetul Comitetului Regiunilor în 2017. Y a Aveți observații, întrebări? Îmi închipui că doriți să votăm și asta, chiar dacă nu e necesar, să deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi la 3. Trecem acum la politica imobiliară. Ă, mă uit după domnul raportor. Domnule Fernandez, doamna Holmeier trebuie să se alăture nouă, poate suntem în avans. Est-ce que le coordinateur peut suppléer le... Coordonatorul poate să înlocuiască pe doamna raportor? Nu? Atunci propun să suspendăm lucrările pentru că nu mai avem Nimic altceva de votat. Est-ce qu'on peut nous indiquer les... Puteți să ne spuneți Dacă nu, putem amâna acest vot pe mâine dimineață. decide to vote tomorrow morning? Monsieur le coordinateur, quelle est votre observation? Domnule coordonator, ce ne puteți spune? Bun. Având în vedere că doamna raportor nu poate să ni se alăture acum, se pare, propun să votăm mâine dimineață. Hai să stabilim ora votului. Începem la ora 10 mâine dimineață. Putem începe cu acest vot. Nu aveți obiecții? Deci, vom vota privind politica imobiliară mâine dimineață la ora 10. Și am încredere că doamna Holmeier va fi prezentă mâine la 10. Mm, altceva mai avem de discutat? Nu. Suspend ședința și reluăm mâine la ora 10.